Queridos invitados, vamos a reanudar. Dragi colegi, vom reîncepe lucrările. Queridos invitados, vamos a dar comienzo al segundo bloque. Dragi invitați, vom trece la al doilea bloc de discuții din această dimineață, cursuri online și învățământ superior. Vă anunț încă de pe acum că vom da cuvântul în primul rând doamnei Connell de la Universitatea din Leicester, în Marea Britanie, și imediat după aceea nu vom avea întrebări și răspunsuri după între, intervenția dânsei. Întrebările vor fi făcute un pic mai târziu, când vom avea și experții invitați aici la prezidiu. Și o scurtă comunicare pentru interpreți, pentru colegii care se află în cabine. În uh, timpul prezentării doamnei Conol vom vedea și un mic uh, filmuleț pe care, bineînțeles, nu trebuie să-l interpretăm. Mulțumesc și dau cuvântul invitatei noastre. Good morning. It's a pleasure to be here. Bună dimineața! Mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră în această dimineață însorită în Bruxelles. O să fac o trecere în revistă în următoarea jumătate de oră cu privire la e-învățământ ca domeniu, învățare și uh, implicațiile acestuia asupra învățământului superior. O să încep uh, oferindu-vă un calendar al jaloanelor care s-au ivit în ultimii 30 de ani. După care o să analizez unele tendințe tehnologice pe viitor câteva, sunt mai multe, dar vreau să vă vorbesc despre tendințele principale. După care o să analizez uh, principalele sisteme cheie pe care le avem la nivel instituțional pentru a oferi asistență procesului de învățământ și de gestionare a procesului de învățământ. După care o să vorbesc despre un paradox care există în ciuda numărului imens de tehnologii extraordinare pe care le avem la dispoziție, nu sunt folosite pe măsură, pentru că nu există competențele tehnologice în rândul profesorilor. Și o să vă vorbesc despre munca noastră din ultimii 10 ani, în încercarea noastră de a promova noi abordări în ceea ce privește uh, designul didactic. O să vă dau unele exemple în ceea ce privește modul în care se pot folosi tehnologiile pentru a sprijini, pentru a consolida abordări uh, didactice și, în încheiere, o să vă împărtășesc niște gânduri personale pentru a isca discuțiile. Într-o carte, în 2007, un grup uh, de 30 de persoane am încercat să definim acest e-învățământ, e-learning. Și am, definiția este următoarea. Este vorba de dezvoltarea și cercetarea aplicării tehnologiilor în învățământ. S-au folosit foarte multe cuvinte pentru a descrie um, a tehnologiile în, în învățământ, uh, învățarea tehnologiilor, a rețelor și așa mai departe, dar eu o să mențin această definiție pentru e-learning, fiindcă întrupează foarte bine acest concept. Ne întoarcem în anii 80, când am început să mă implic în acest domeniu. Atunci, uh, au apărut uh, noi instrumente bogate pentru crearea unui conținut multimedia pentru uh, studenți, cum ar fi Toolbook și um, uh, Courseware. După care a apărut internetul uh, în, la începutul anilor 90, iar atunci au apărut și sisteme de gestionare uh, de a învățământului, cum ar fi Blackboard și așa mai departe, uh, Apoi, disp- dispozitivele mobile. Am uh, un prieten care și-a, și-a dat doctoratul în acest domeniu, înainte ca acestea să uh, devină foarte răspândite. Vă amintiți de valizele acelea și, doctoratul, și de doctoratul său s-a ales praful, fiindcă, iată, au apărut aceste noi uh, dispozitive. După care am avut uh, tehnologia de jocurilor, resursele de învățământ deschise, uh, în 2001, MIT eh, eh, a, și-a făcut conținutul deschis și gratuit. O, avem eh, în Marea Britanie Open University, care a mm, ființat un sistem asemănător, după care aveam mediile de participare și sociale, a, Web 2 uh, a apărut în 2005 și după aceea lumile virtuale, cum ar fi Second Life, a doua viață și după aceea cărțile electronice și dispozitivele inteligente. Eu uh, am achiziționat un iPad și vreau să vă spun că s-a revoluționat modul în care uh, navighez pe internet, citesc, accesez documente și așa mai departe. În ultimul timp au apărut uh, cursuri online, Massive Open Online Courses, MOC, uh, cursuri foarte vaste. Aceste evoluții tehnologice, unele dintre ele, mă refer uh, mai ales la consorțiu media uh, Horizon Reports, are aceste publicații anuale care arată că tehnologiile vor avea un impact peste mm, o perioadă de 1-3-5 ani și unul, una dintre tendințele la care se referă se re, sunt uh, mobilele și cărțile electronice. Învățatul, uh, învățarea personalizată. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră au o tabletă, un iPad, un, un smartphone, un telefon inteligent? E, este incredibil, nu-i așa? Câți oameni? Învățarea personalizată. Dacă fiecare dintre noi ne-am crea mediul nostru digital, atunci am crea și am poseda niște instrumente personalizate după preferințele noastre. Câți dintre dumneavoastră folosesc Facebook? Nu mulți. Vă place cât urăsc Facebook-ul? Da, am putea discuta la nesfârșit despre asta. Eu am doi copii, cel mare urăște Facebook. Crede că e mâna diavolului acolo și că eu sunt dependentă de Facebook și cel mic um, îmi dă tot timpul semnale poke, poke pe Facebook. Deci, iată, diferențe. Uh, cloud computing uh, se vorbește despre uh, ce ar trebui să le oferim la nivel instituțional uh, studenților și ce ar trebui să avem în sistemul cloud. Unele instituții um, își externalizează e mail către sistemul cloud. Învățarea, învățarea ubicuă. Acum ne așteptăm să avem posibilitatea de a ne conecta online oriunde, oricând și, și simțim că nu mai putem lucra dacă nu avem acces la internet. Uh, conceptul nu de adu vinul, ci aduți dispozitivul propriu. Ținem cont de asta în structurile de învățământ. Mediile noastre sunt sporite, consolidate tehnologic, avem destule prize, avem o conexiune fără fir destul de puternică pentru toți studenții care vor să se conecteze în același timp și uh, poate o formulare pe care nu o cunoașteți, dar este un subiect fierbinte, e anume, așa nume uh, analitică a învățării, ceea ce înseamnă că există foarte multe date la nivel de gestionare a învățământului pe care le putem combina pentru a înțelege cum interacționează online studenții, cum uh, așa astfel putem vedea care sunt probleme cu care se confundă studenții pentru a le rezolva. Din când în când uh, descoper uh, ceva extraordinar. Iar uh, um, acest, uh, această înregistrare a um, proiectelor de cursuri Google este extraordinar și o să vi-l arăt.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 sunteți de acord că e extraordinar, nu-i așa? Bun, n-aș vrea să port ochelarii aceștia la volan, dar uh, astfel de lucruri au un potențial uriaș pentru învățământ. Și există prototipuri ale acestor uh, dispozitive disponibile la ora actuală. Să ne întoarcem acum la miezul uh, tehnologic care ne poate fi de ajutor la nivelul învățării. Toate instituțiile au sisteme de gestionare a învățării la ora actuală. Am, tocmai am terminat un document de informare UNESCO care va fi pus pe site-ul UNESCO în care explic uh, diversele sisteme uh, de tehnologie a informației care sunt disponibile la nivel instituțional și ce înseamnă ele. La nivelul acestor sisteme LMS, Moodle, Blackboard, Sacklight, acestea uh, sunt diferite la nivelul instrumentarului, dar le putem grupa în aceste șase feluri. E vorba de instrumente pentru crearea de conținut, în Blackboard, de pildă, poți să încarci text, multimedia și așa mai departe, să grupezi în uh, fișiere. Există acel modul de învățare structurat. După care avem uh, instrumente de comunicare, pentru foruri de discuție, instrumente pentru prezentări, cum ar fi bloguri, instrumente de colaborare, cum ar fi wikis. Unele sisteme au um, instrumente de sincronizare cu, legate la videoconferințe și așa mai departe, instrumente de evaluare, vorba de alegere aici, portofolii electronice sau instrumente de încărcare electronică pentru studenți. Uh, instrumente de încărcare pentru ca studenții să poată încărca materialul și instrumente de monitorizare. Aici este vorba de gestionare. Acesta este sistemul de gestionare care este legat de celelalte sisteme instituționale, de la, nivel, de la nivelul de înregistrare, la utilizarea bibliotecii, până la acreditare și absolvire. Iată, acestea sunt uh, componentele unui sistem de gestionare a învățării. Aș dori să analizez acum principalele trei instrumente din acest sistem LMS. Am uh, notat câteva aspecte despre modul în care pot ajuta învățării. În primul rând, forurile. Acestea oferă un uh, spațiu structurat pentru discuții, dat fiindcă există un decalaj de timp ele permit un proces de reflexie, pot fi folosite pentru întrebări și răspunsuri, dar în egală măsură pot fi folosite foarte eficient eh, ca un spațiu informal de socializare. Am avut două cursuri la, de învățare a limbii spaniole la Universitatea Deschisă online și vreau să vă spun că în eh, experiența mea de cercetător, vreau să vă spun că pentru mine experiența de a fi eh, student online a fost mult mai prețioasă decât anii mei de cercetare am uh, avut uh, un for uh, informal uh, care nu era moderat uh, de profesori și care a fost extrem de util. Acolo făceam uh, schimb de resurse în spaniolă și așa mai departe. Uh, aveam, era un student pe care nu puteam să-l suferim. Noi eram în săptămâna 4, el era în săptămâna uh, 12 și uh, punea tot timpul uh, um, hărți ale minții și ne făcea să ne simțim prost întotdeauna, dar până la urmă site-ul era foarte și locul foarte folositor. Aveți acolo un link către un blog care, deschide, care descrie modul în care poate fi folosit acest for. Blogurile acum. Nu puteți citi diagrama, dar avem acolo un link uh, către uh, resurse uh, care descriu blogurile și cum pot fi ele folosite, fiindcă și acolo aveți foarte multe dosare privind tehnologiile diferite, cele șapte lucruri pe care trebuie să le știi despre bloguri, wiki, portofolii electro- electronice și așa mai departe. Vă recomand acest, acest link internet. Avem acolo folosirea blogurilor, acolo unde se scrie partea de sus și în partea de jos unde sunt comentarii. Blogurile sunt uh, o colecție de linkuri și comentarii personale, cronologice, uh, secvențiale, unde se pot adăuga comentarii și uh, încurajează procesul de reflexie. În cursuri profesionale acestea sunt foarte folositoare, cum ar fi formarea formatorilor, acolo unde vrem ca studenții să se gândească la teorie și apoi să o aplice practic. Se pot folosi în egală măsură și în grupuri pentru a aduce la dată resursele. Wikis apoi. Iată aici un link foarte bun uh, și o diagramă pe care o vedeți în, cartea dreaptă, în partea dreaptă, care vă arată modul în care studenții, profesorii și, și alții pot folosi uh, wiki-urile. Uh, există un conținutul care poate fi modificat și care oferă o colaborare nesincronizată, se, poate, se pot uh, monitoriza modificările și înregistra. E un foarte bun spațiu pentru activități în grup. Dacă le comparăm pe cele trei, forurile de discuții sunt foarte bune, pe, sunt structurate și moderate, uh, sunt bune pentru rezolvarea problemelor, blogurile sunt bune pentru uh, procesul de reflexie și uh, wiki-urile se referă la colaborare și munca în grupuri. Iată cele trei instrumente esențiale folosite în sistemele de gestionare a învățământului, a învățării am putea să discutăm îndelung despre toate aceste minunate tehnologii și despre modul în care pot fi folosite în învățare. Vă voi da exemple mai târziu, bineînțeles, inclusiv în ceea ce privește învățarea de limbi străine, dar Chiar dacă avem la îndemână aceste instrumente nemaipomenite pentru studenți și pentru profesori și care le oferă mo- un mod extraordinar de a comunica și de a de a lucra împreună și chiar dacă deja deci avem acest instrumentar extraordinar, se poate spune că orice dorim să învățăm există pe internet. Atunci se pune întrebarea ce, um, ce rol mai au instituțiile oficiale într-o lume în care totul este gratuit. O să revin la această întrebare. Cu toate că există acest, aceste instrumente, nu sunt folosite uh, la Um, pe de-a întregul lor potențial și uh, există și o tehnică pedagogică uh, proastă, cum ar fi să pur și simplu să dai paginile pe internet. Când vorbim cu profesorii și întrebăm de ce nu folosesc mai mult tehnologiile, ei ne spun că nu au timp și că nu uh, au destul de cunoștințe digitale. Vreau să vă întreb dacă nu cumva vorbesc prea repede. un pic prea repede, nu-i așa? If I start to go too fast, just wave. <laughs> Dacă vorbesc prea repede, vă rog să-mi faceți semn. Atunci, e o problemă între prom- promisiunea și realitatea acestei tehnologii și eu m-am ocupat în ultimii 10 ani de de cercetare acestui domeniu. Am încercat să avem o nouă abordare a designului didactic pentru a-i ajuta pe profesori să treacă de la um, credințele lor cu privire la învățare pe baza propriilor experiențe a, a cursurilor și așa mai departe, către o abordare mai empirică. Astfel, procesul devine mult mai explicit și uh, se poate partaja mai ușor. Noi, profesorii, avem tendința să ne concentrăm mai prea mult pe conținut, pe disciplina noastră. Iar aceste noi abordări îi ajută pe profesori să se gândească la activitățile pe care le vor desfășura studenții și la experiența învățării. Dați-mi voie să vă arăt unele exemple de instrumente pe care le-am uh, uh creat. Uh, am făcut o propunere la Routledge de a crea o carte, o antologie a uh, designurilor învățării, unde să se prezinte cam 100 de uh, diverse moduri de conceptualizare a designului didactic. Vreau să vă arăt, uh, să vă dau câteva exemple. Uh, în miezul lucrurilor se găsesc trei aspecte. Se vorba de orientarea procesului de design, ajutându-i pe, pro- pe profesori, vizualizare, apoi nu numai reprezentarea sa textuală și apoi promovarea modului, um, diverselor modalități de partajare. Designul didactic pentru o anumită activitate de învățare trebuie să țină cont de cinci factori principali. În primul rând, uh, locul unde se află profesorul, care este practica, experiența și uh, metodele și credințele pedagogice. Apoi, caracteristicile persoanei care învață, studentului, de unde vin, uh, chestiuni culturale, fiindcă într-un fel înveți înveți uh, studenții din Marea Britanie decât din Singapore și mai departe. Apoi, Diversele abordări pedagogice și stilurile de învățare sunt foarte importante. După aceea, tehnologiile eh, existente disponibile, care sunt caracteristicile acestor tehnologii. Este la fel de important să te ține cont totul și de, de contextul instituțional și de factorii externi. Foarte multe discipline eh, sunt definite de standarde profesio- eh, ale profesiei. De pildă, inginerii trebuie să respecte standardele inginerești, farmaciștii trebuie să respecte din Marea Britanie uh, standardele Asociației Regale ale Farmaciștilor. Toate aceste elemente trebuie să fie avute în vedere în momentul în care uh, stabilim acest sistem. Putem să analizăm trăsăturile caracteristicile cursului. Ce va conține cursul? S-ar putea ca, um, să, ca acest curs să se bazeze pe colaborare, pe evaluare interpares, pe cursuri de zi, examene, uh, deci avem un grup de trăsături și putem să le, uh, să le punem deoparte pe cele care se găsesc, se caracterizează cursul și pe cele care nu. Deci, iată, e foarte interesant, avem aceste instrumente conceptuale pe care le folosim în foarte multe ateliere și, uh, și sunt, s-au dovedit foarte utile. Un alt instrument conceptual este cartografierea. Putem să uh, enumerăm modul în care sprijinim și orientăm studenții prin manuale, de pildă prin uh, oferirea de legătură cu persoane care putea ajuta, uh, deprinderi legate de folosirea bibliotecii și așa mai departe, care sunt activitățile pe care le desfășoară. Apoi, uh, procesul de reflexie și de demonstrare. Pentru studenții de limbi străine, la începutul limbii s-ar putea să avem un, un test de evaluare a nivelului, s-ar putea să existe după aceea exerciții de evaluare formative și așa mai departe. Deci, evaluare și demonstrare. După aceea, natura uh, activităților de colaborare. Apoi, profilul activității. Aici enumerăm activitățile studenților cu un calendar temporal, de pildă citire, uh, vizionare, ascultare de, pot, podcast, uh, apoi uh, folosirea datelor într-un, într-o expunere, uh, comunicare, participarea într-un for, un productiv, crearea unui model, unui eseu și așa mai departe, experiența, apoi practică, adaptarea aici este mai specializat, un fel de stabilire de modele și simulare, un pendul de pildă și facem o simulare în care studenții pot să schimbe viteza de mișcare a pendulului și după aceea uh, Uh, timpul folosit pentru evaluare. Pentru a fiecare uh, element se arată perioada de timp pentru a stabili un profil al activității studenților. Ca student de limba spaniolă, vreau să vă spun că a fost foarte interesant că scorul cel mai mic l-am avut la comunicare. Acesta era, practic, deprinderea unde stăteam cel mai prost. Uh, acest tabel ne permite să vedem evaluarea în mai multe culori, uh, galben, albastru, evaluare și alte aspecte. Am evaluat uh, aceste procese, nu o să intru în foarte multe amănunte, dar vreau să vă spun că au fost extrem de utile uh, element creativ, liber, și așa mai departe. Deci, oamenii au uh, într-adevăr impresia că percep altfel procesul de design didactic. În final o să vă vorbesc despre abordări de consolidare a învățământului de la Open University, care aici avem un sistem uh, cu mai multe posibilități, unde se poate face o evaluare foarte detaliată. Avem aici un curs Dualingua pentru învățarea de limbi. Eu, uh, iată, cu spaniola am luată de la zero și aici se pot face exerciții interactive. Uh, când, zici, când faci ceva bine, primești o inimioară, când nu ai o inimioară frântă, poți să te conectezi cu alte persoane. Eu, eu sunt conectată cu o persoană din Scoția care învață spaniolă. Uh, Învățarea mobilă, noile dispozitive ne-au influențat modul în care învățăm cu cărțile electronice, cu resursele de învățare online și așa mai departe. Unele exemple aici de la uh, Universitatea din Leicester, la Departamentul de Criminologie, e vorba de studenți care din toată lumea, uneori din uh, zone foarte periculoase, fără conexiune internet sau cu o conexiune proastă, iată aici studenți din armată care folosesc uh, iPad-uri și uh, dispozitive mobile. Și toți au primit iPad-ul la programul de master. Uite, un exemplu din studenții din domeniul arheologiei folosesc iPad-urile pentru a strânge date pe teren și așa mai departe. Uh, Inteligența colectivă, iată inițiativa iSpot, aici se pot încărca date privind faună și floră pentru a promova interesele științifice la nivelul opiniei publice. Există un element foarte important, și anume oamenii de știință din spatele scenei folosesc aceste date pentru a înțelege mai bine modul în care se schimbă ecosistemele. Apoi, uh, uh, învățarea prin stabilirea de roluri și prin situații, aici avem schimburi uh, foarte importante. Un, iată, un laborator de genetică de la Leicester, unde studenții se pot plimba prin acest laborator virtual, privesc, se uită prin microscoape virtuale, folosesc instrumentele din laborator și așa mai departe. Un alt exemplu um, de pe Google dacă uh, cauți pe Google Immersion, atunci uh, se, ți se poate traduce uh, pagina pe care o citești. Eu am vrut să, să uh, învăț spaniolă și am uitat aici unele cuvinte care sunt în spaniolă în acest uh, text, uh, uh director de informații, uh, pe, pe Google poți să faci aceste tra- traduceri, făcând click pe un anumit cuvânt, poți traduce și poți trece dintr-o limbă într-alta. Foarte uh, mulți studenți, iată persoane care vor să învețe și care nu au acces sau nu își permit să meargă la universitate, iată de ce UNESCO promovează aceste um, resurse ale universităților deschise cu resurse nenumărate, dar, iar evaluarea acestor resurse ne arată că nu sunt folosite suficient de profesori și studenți. Avem un uh, proiect finanțat de UE, OPAL, prin care analizăm modul în care se gestionează și folosesc aceste resurse și am uh, creat orientări pentru a sprijini uh, utilizatorii OR, a resurselor uh, didactice deschise. Aici vedeți care este structura OR, ce, OR uh, ce, uh, chestiuni legate de drepturi de autor și așa mai departe. Într-un uh, proiect actual, Power Up, un proiect de monitorizare, se inventoriază OR la nivel mondial. Avem uh, 13, 11 rapoarte de țară și 13 mini-rapoarte. Dacă dați pe Google Power Up, găsiți mai multe informații. Apoi, uh, cum spuneam, aceste uh, MOOC, uh, cursuri online, Massive Online, Open Online Courses, avem deja sute de persoane care uh, doresc să participe la astfel de cursuri. Vreau să vă spun că asistăm la o dezagregare a învățământului între resurse, uh, căi de învățare, sprijin și acreditare și asistăm la crearea de noi modele în funcție de aceste patru aspecte, cum ar fi la nivelul acreditării, depinde, avem uh, aceste universități peer-to-peer -peer, interpares, unde avem un sistem de identificare a, um, a participanților, avem consorții internaționale, de pildă, poți să îți alegi uh, universitatea la care dorești să fii acreditat din acest consorțiu și așa mai departe. Trebuie să ne gândim la aceste patru elemente despre care am vorbit, aceste patru componente ale dezagregării educa- educației învățământului și să vedem care sunt căile pe care dorim noi să le urmăm și care este rolul nostru ca instituții tradiționale. Iar uh, aceste uh, sisteme, cum ar fi LMS sau tehnologia cloud, trebuie să, să ne dăm seama ce înseamnă ele și ce înseamnă ele în contextul tehnologiilor mai noi și deschise. Avem un program de masterat, dacă vă interesează ce v-am spus, vă las aici niște eh, documente informative și iată o carte care a fost publicată luna aceasta, de câteva zile, care vă oferă mai multe informații despre ce facem noi și de ce v-am povestit aici. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a... Mulțumim foarte mult. Vom începe cea de-a doua parte a dezbaterii. Înainte de a da președinției doamnei uh, Barbara Moser-Mercer, aș vrea să vă fac o scurtă comunicare, și anume câțiva participanți ne-au întrebat dacă intervențiile uh, din cele două zile de lucru vor fi disponibile pe pagina web a Parlamentului. Avem înregistrate toate aceste intervenții, așa că aș vrea să cer participanților. Dacă aveți vreo obiecție în sensul de a nu face disponibile și accesibile pe pagina noastră web uh, intervenția dumneavoastră. Vă rog să ne aduceți la cunoștință aceste, aceste obiecții eventuale. E o posibilitate de opt-out pe care o lăsăm la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu, totul va fi disponibil pe pagina Parlamentului. Barbara, te rog, îți dau cuvântul. Good morning, and I know it's been... Bună ziua! A fost deja o dimineață lungă pentru toată lumea și totuși am dori să încheiem această sesiune înainte de a termina ziua cu câteva exemple de utilizare a tehnologiei pentru învățare. Avem, uh, am avut o prezentare globală a instrumentelor de care dispunem în ziua de astăzi, dar până la urmă trebuie să-ți pui o întrebare simplă și anume cum voi folosi aceste instrumente, cum le voi integra în munca mea și ce fel de beneficiu pot să am de pe urma utilizării acestora. Și, deși inițial uh, nu mi se ceruse să fiu moderator, mi se ceruse să vă fac și o prezentare succintă a felului în care poate fi utilizată tehnologia în circumstanțe extreme. E vorba de um, aplicarea tehnologiei în situații de ajutor umanitar. Așa că aș putea să fac acum prezentarea mea, sau nu, mă scuzați. Vom începe altfel pentru că văd că este deja prima prezentare disponibilă. Prima prezentare este cea a doamnei Caterina Dara Lepura și vă rog să mă scuzați pentru că trecusem deja la prezentarea mea. Uh, good morning everybody. Uh, Bună ziua tuturor, voi vorbi în greacă. Așa că dacă nu doriți uh, să vi se pare că vorbesc uh, chinezește, puneți-vă, vă rog, căștile. Britanis, chirii και κυρίες agapiti αγαπητοί συνάδελφοι. Bună ziua, doamnelor și domnilor rectori, doamnelor și domnilor profesori, dragi colegi. Aș vrea să vă prezint astăzi programul de învățare electronică, de formare online. La ora actuală avem două elemente, și anume uh, clasele virtuale și acel speech repository, acel uh, repertoriu de discursuri. Doamna comisar vorbea despre un studiu recent care arăta că în învățământul, în predarea interpretării, aceste elemente sunt foarte importante și că ele sunt populare atât în rândul profesorilor cât și al studenților. Acest proiect a început în anul 2007 în cadrul de GESCHIC la comisie și foarte curând după aceea și Parlamentul s-a alăturat acestui proiect pentru a înregistra discursuri iar colegii sunt cei care notează aceste discursuri. S-a vorbit foarte mult și despre cursurile virtuale și eu vreau să vă demonstrez că nu este doar o idee, ci este o realitate. Iată, vedeți pe slide-ul acesta un astfel de curs virtual. Interpreții, pe de o parte, interpreții Parlamentului și ai Comisiei și interpreții de la Curtea Europeană de Justiție, care sunt uh, pregătiți pentru a evalua studenții, studenți de la Lisabona, Geneva, Praga și Bruxelles, cu participarea interpreților de la instituțiile europene. Cum se desfășoară o astfel de clasă virtuală? Iată, avem uh, studenți uh, care fac un discurs la Lisabona, care discurs este tradus înspre portugheză, uh, înspre cehă și uh, înspre celelalte limbi de la universitățile unde se face acest exercițiu. Și avem și uh, persoane care evaluează, iată persoana care face discursul și studentul care se pregătește să facă interpretarea. Avem două tipuri de astfel de cursuri virtuale, cele bilaterale și cele multilaterale Cursurile pluripartite, multilaterale, ne permit să facem interpretarea consecutivă, care se face prin videoconferință, și simultană, care se face prin web streaming. Un coleg uh, mi-a trăsese atenția că se simțea ca și cum ar fi fost uh, candidat la Euroviziune așa cum se întâmplă cu cântăreții. Dar adevărul e că noi nu trebuie să cântăm nimic, ci să facem conexiunea cu Praga pentru a face comentariile noastre în legătură cu ce a spus și interpretarea pe care a făcut-o un student uh, de acolo și la Lisabona la fel și așa mai departe. Iată prezentarea care se face față, în fața autorităților politice. Îl vedeți pe vicepreședintele Martinez, pe doamna Cosmidu și alți, alți reprezentanți ai autorităților. Cursurile de interpretare multilaterală s-au realizat în primul rând cu Universitatea de la Geneva, care este o adevărată universitate pionieră în ceea ce privește cursurile online și cursurile virtuale, de asemenea Universitatea de la Lisabona, Praga, Paris, uh, Turcia, Slovenia și doi membri noi, Cluj, în România și Budapesta, în Ungaria. Salutăm acești doi noi membri în cadrul uh, rețelei de învățământ virtual. Aceste cursuri Uh, virtuale trebuie organizate cu foarte multă disciplină, pentru că vă dați seama, conexiunea se realizează între trei universități diferite, candidații au o combinație lingvistică diversă, diferită, deci uh, trebuie urmat îndeaproape programul pregătit în prealabil. Uh, în jargonul nostru, acest program se numește script și aceasta cu litere majuscule pentru a arăta că, într-adevăr, trebuie urmat îndeaproape uh, până la ultima virgulă. Vedeți aici recomandările care se fac. Uh, nu e vorba de un sfert de oră pentru un discurs, ci uh, de la 8 până la 10 minute care sunt programate pentru fiecare discurs. Există aici, pe această listă, trecut și interpretul care trebuie să facă evaluarea pentru cehă și care are exact aceeași combinație lingvistică ca și candidatul de la Praga. Vă fac acum o trimitere la pagina de pe internet a Universității de la Geneva, care a lansat practic acest proiect de cursuri virtuale. Ceea ce este interesant este că toți acești studenți pot participa la clasele virtuale prin web streaming și pot utiliza discursurile făcute de profesori, de alți studenți și pot avea parte de comentarii din partea evaluatorilor. Iată imaginea aici de la Universitatea de la Geneva și de asemenea Lisabona, Praga și Bruxelles eu și colega mea suntem oarecum jenate pentru că am avut probleme uh, tehnice și, bineînțeles, acestea nu pot fi evitate, câteodată apar. Acum, uh, clasele virtuale bilaterale. Acestea sunt uh, un pic mai uh, familiare, sunt uh, mai cunoscute pentru noi, le putem urmări unde aproape putem urmări studenții și pentru că nu avem un program atât de detaliat ca în cazul uh, cursurilor multilaterale, ne este mult mai ușor și ne simțim mai în largul nostru. Avem astfel de programe cu Universitatea Comillas de la Madrid, Herzen la St. Petersburg, Astrahan și în Bolonia. Avem posibilitatea de a face cursuri bilaterale și cu alte universități și analizăm posibilitatea de a asocia și alți parteneri, alte universități la aceste cursuri. E vorba de universități care au cumpărat deja echipamentul necesar. Există două astfel de universități în Polonia care ar fi pregătite pentru a începe aceste cursuri virtuale începând de la anul. Bineînțeles, există posibilități limitate de a preda și cu ajutorul uh, Skype, lucru care se face cu universitățile de la Sofia, Stockholm și de la Tallinn și aș vrea să le mulțumesc pentru aceasta, pentru că cursul prin intermediul Skype uh, de la Tallinn a evoluat uh, foarte bine la nivel bilateral. Conexiunea este foarte ușor de făcut și se pot programa de pe zi pe alta alte cursuri, dar există în continuare probleme de imagine, de acustică și așa mai departe cu utilizarea acestui program a Skype. Dacă doriți să începeți astfel de cursuri virtuale, trebuie în primul rând să aveți echipamentele necesare de videoconferință, pentru că aceasta ne dă posibilitatea să avem o calitate mai bună a imaginii și a sunetului, putem să ne simțim mult mai aproape de realitate, sinergiile sunt mult mai bune, iar studenții și profesorii, evaluatorii pot să se concentreze și ei mai bine pe munca pe care o au de făcut deseori primesc întrebări din partea universităților pentru a vedea care ar fi costul unui astfel de echipament. E vorba de între 10 și 15.000 de euro, acesta ar fi costul, depinzând, bineînțeles, de posibilitățile de piață locală și de la o țară la alta. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că, într-adevăr, merită o astfel de investiție într-un echipament de acest gen, pentru că aceasta permite să ai cursuri virtuale de foarte mare calitate. Beneficiile sunt numeroase atât pentru instituțiile europene cât și pentru studenți, pentru că aceasta întărește contactele între universități și instituțiile europene, în primul rând. Există un schimb de păreri foarte bun între formatori și evaluatori și cei implicați în cursurile virtuale. Studenții primesc comentarii din partea colegilor mei și mi-aduc aminte în acest context că la început ne confruntam cu tot felul de probleme de natură tehnică. Am avut, de exemplu, cu o ocazie, timp de o oră am avut tot felul de întreruperi uh, legate de probleme tehnice și studentul a așteptat fără nicio problemă o oră pentru a putea să-și facă lucrul până la capăt. Deci ei, într-adevăr, nu vroiau să rateze această ocazie. Aceasta ar putea prezenta avantaje și pentru serviciile de interpretare ale instituțiilor, pentru că ar permite transmiterea unui mesaj în legătură cu calitatea normelor și criteriilor utilizate la Bruxelles, prin intermediul unor astfel de cursuri, instituțiile pot participa la niște costuri reduse, la locuri chiar îndepărtate, iar cursurile virtuale aduc o valoare adăugată programelor de asistență pedagogică care există deja de mulți ani din partea instituțiilor. În concluzie, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un vis pe care îl am și anume să ne dăm seama că tehnologia ne va depăși la un moment dat și că ne va fi foarte greu să îi facem față, așa că probabil că va trebui să uh, utilizăm în alt fel în cadrul cursurilor virtuale. Eu avusesem o altă idee de aceea de a face legătura între universitățile IMCI în, uh, din Europa cu alte universități, de exemplu Universitatea de la Astrahan sau de la Forli, sau cu o altă universitate din Turcia. Și ieri am primit o astfel de propunere în acest sens pentru a le legătura cu o organizație internațională și cu alte două universități. O idee excelentă, de altfel, cu excepția faptului că trebuie ținut cont și de decalajul orar care există între cele două. O a doua dorință a mea este aceea de a ne îmbunătăți calitatea exercițiilor de interpretare simultană, pentru că în acest caz avem cele mai multe probleme interpretarea ne ajunge cu câteva secunde de decalaj, ceea ce înseamnă că cel care evaluează calitatea are uh, o barieră, un obstacol în plus. Iar în cursul uh, testelor uh, pentru absolvenți de care ne-am ocupat, cred că ar fi bine să rezolvăm întâi această problemă. În concluzie, înainte de a vă mulțumi pentru atenție, aș vrea să mulțumesc tuturor tehnicienilor din partea DG ITEC și DG IT care ne-au ajutat, care ne-au susținut de-a lungul acestor ani pentru ca acest vis și aceste cursuri virtuale să devină o realitate. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed, Caterina, for this very Mulțumim, uh, Caterinei, pentru această prezentare foarte completă a uh, cursurilor de master de uh, multi-videoconferințe. Deci MVC, cum sunt ele cunoscute abreviat în engleză. Aș dori să îi cer lui Suzanne Altenberg acum să ne prezinte și perspectiva ei pe aceeași temă, practic. Mă grăbesc să-i dau cuvântul. Mulțumesc, Barbara. Foarte pe scurt. Am câteva remarci suplimentare, deoarece știu că Barbara ne pre- ne-a, ne-a pregătit și ea o pregătire foarte interesantă și pasionantă și atunci, în legătură cu cele spuse de Caterina, aș adăuga și eu că în ce privește acest program de formare online, uh, pentru noi eh, reprezintă o mare prioritate și va trebui să consolidăm acest program. Ideea ar fi ca în plus față de aceste cursuri virtuale și nu știu de altfel cum eh, <laughs> le-aș putea spune eu pe, în limba germană, aceste cursuri eh, virtuale, deci ar trebui însoțite cu un fel de formare virtuală pentru studenți interesanți și pentru cei care corespund profilurilor pe care le căutăm noi, mai ales datorită combinațiilor lor lingvistice. Deci ce uh, uh, procese de formare, de însoțire uh, în funcție de limbile lor. Dar esențial pentru noi este că acesta să fie un proiect integrat. Există în materie de formare principiul de subsidiaritate, desigur, pentru că statele membre sunt cele competente aici, am dorit și noi să există un proiect integrat de cooperare între universități și angajatori. Asta deja există în domeniul privat, însă în instituțiile publice asta e o noutate și nu toată lumea auzit de ea. Datorită noilor tehnologii, datorită acestei, uh, acestui program de formare online. Uh, cred că vom putea face o mai bună tranziție între uh, lumea universității și, cea a, și piața muncii. Caterina a spus că toate astea nu sunt gratis, costă chiar destul de scump și într-un program de promovare pot exista și subvenții pentru universități care ar acoperi achiziționarea de echipament care ține de noile tehnologii ceea ce oricum pentru noi este o condiție sine qua non, deci eventual e uh, posibil că noi să vă ajutăm dacă ne solicitați. În afară de faza aceasta a formării universitare, noi mai dorim și ca noile tehnologii să fie utilizate și pentru testele de acreditare a, interpre- a interpreților. Uh, putem uh, face o preselecție asistată de computer, teste asistate de computer sau teste de acreditare. Pentru acestea din urmă am recurs uh, deja uh, la acest tip de interpretare. Există unii, care, unii studenți care ne cer teste preliminare înaintea acreditării de asemenea. Un uh, element esențial pentru ceea ce privește formarea online e că nu e vorba doar aici de bani și de a face economii. Până la urmă e uh, și ceva favorabil ecologie pentru că uh, reduce amprenta noastră de carbon. Știți că e un argument major protecția mediului la Parlamentul European deci este o, o practică ecologică ce ne permite să privim spre, vi, spre viitor și, iată, viitoarele generații de interpreți vor putea astfel să se obișnuiască cu noile tehnologii. După toate cele auzite ieri, mă voi opri astăzi aici la, cu aceste câteva uh, remarci uh, și aș spune că, pe drept cuvânt s-a spus că interpreții uh, nu vor fi înlocuiți de mașini, ci de alți interpreți care vor utiliza anumite mașini noi. Ja, vielen herzlichen Dank, Susanne, für die Ausführungen, die zusätzlichen. Mulțumim, uh, uh Susanne Altenberg, pentru aceste observații suplimentare față de cele spuse de Caterina, ceea ce ne permite să privim spre viitor. Acum voi reveni la limba engleză, că totuși am, vreau, am vrut să arăt că <laughs> vorbesc totuși și germana, limba mea maternă, dar revin acum la limba engleză. Așadar, uh, Aș vrea să mă refer la cele auzite în această ă, dimineață și acum să facem, vă invit la o călătorie într-o altă lume. Și mă voi referi și la cele spuse de uh, antevorbitorii mei, dar poate acum să ă, schimbăm puțin decorul. Uh, eu, uh, în zilele acestea, uh, mă Mă fac tot, fac tot, fel, tot felul de călătorii, stau și în cabină, dar uh, călătoresc în toată lumea unde se folosește interpretarea și unde de obicei calitatea interpretării din păcate nu e foarte bună, însă calitatea este vitală și pe drept cuvânt vitală. E vorba de supraviețuirea unor oameni, de soarta unor oameni. Aici aș, m-aș lega de cele auzite înainte. Pe de-o parte, e vorba de capacitatea de a utiliza tehnologia pentru ca oamenii să poată comunica între ei în situații de urgență, într-un mod limitat, dar foarte important pentru supraviețuire. Ați vorbit de triere. Într-adevăr, e un tip uh, foarte limitat de fraze și uh, termeni unde tehnologia este într-adevăr foarte de folos și în niciun fel o echipă de interpreți <laughs> umani nu ar putea să uh, interpreteze la viteza necesară acolo, mai ales într-o situație de obicei foarte haotică. În al doilea rând, aș dori să mă refer la spusele lui Alexis din această dimineață, Alexis Hervé Delman, în legătură cu utilizarea tehnologiilor pentru achiziționarea de noi cunoștințe. Uh, doar uh, știm cu toții că interpreții uh, capătă noi cunoștințe și a, a, ni s-a demonstrat că practic există modificarea creierului în acest proces. Deci asta trebuie să se traducă și în procesul de luare de decizie al nostru, al celor, al formatorilor, în legătură cu care anume instrumente uh, vom utiliza. Um, doamna Cănoul uh, s-a referit la multe instrumente care ne stau la dispoziție. Iată, unele doar în niște uh, medii în care ne putem permite acest lux, pentru că ele reprezintă un lux. Există uh, locuri care sunt conectate la internet 24 de ore din 24, în, uh, însă uh, învățarea interpretariatului nu se face întotdeauna doar în asemenea locuri conectate la internat. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă arăt astăzi modul în care putem utiliza și exploata noile tehnologii în uh, medii extreme, ca să spun așa, și poți să și beneficiezi de pe urma noilor tehnologii. Nu mă voi concentra prea mult asupra proiectului pe care l-am întreprins împreună, noi cei de la Universitatea Geneva, ci astăzi m-aș concentra mai degrabă punctual pe dimensiunea de uh, învățare virtuală. Nu știu dacă am avut ocazia să discut asta cu doamna profesoară Canole. Eu utilizez acest termen de învățare virtuală. De, sigur că este o nuanță acolo. Da, acesta este un subiect pe care îl putem discuta într-o pauză de cafea dacă mai avem vreuna. Bun, deci decât, uh, mai, mai degrabă decât să vedem uh, ce se întâmplă cu aplicațiile uh, tehnologiei. Mai degrabă aș dori să mă refer mai, uh, mai mult la tehnologie în serviciul, în slujba pedagogiei. Cu acest nou proiect pe care l-am lansat, N-am avut mult timp la dispoziție să facem încă foarte multe, deci haideți să vedem ce, cum putem uh, și ce putem face. Aș începe cu un citat, bun, am foarte multe, dar uh, vă dau doar câteva. Lipsa traducerii și interpretării este o verigă lipsă vitală în capacitatea noastră de a coordona în mod eficient ajutorul umanitar uh, și tehnologia ne poate ajuta. După cum poate știți deja, în situații de ajutor umanitar, multe ONG-uri, multe organizații trebuie să-și coordoneze eforturile și coordonarea e foarte costisitoare. Dar asta și în ce privește vieți omenești. Deci cu cât durează mai mult luarea de decizii, cu atât uh, mai multe uh, vieți omenești se pierd și bariera limbajului este esențială dacă nu poți să vorbești cu uh, cei cu care lucrezi, sigur că nu te poți coordona și de aceea lipsa, și de aceea, mă rog, limbajul costă vieți sau lipsa interpretării. Deci coordonarea este Uh, esențială pentru o acțiune eficientă în caz de, de catastrofe naturale, uh, conflicte armate și așa mai departe. Deci, în dezvoltarea proiectului nostru, noi cei de la Departamentul de Interpretare din Geneva am uh, adoptat trei puncte de vedere. Pe de o parte, trebuie să știm mai mult despre ce se întâmplă pe teren și profesiunea de interpret se ocupă cu așa ceva și are această dimensiune. În al doilea rând, trebuie să fie o cale încât să ajungem la și învățăcei noștri de pe teren. Pentru că nu putem totdeauna să aducem la Geneva sau în Bruxelles pe toți cei care doresc să devină interpreți, deci trebuie să mergem noi acolo. Fie fizic, fie virtual sau uh, mixând aceste două variante. Și în al treilea rând am aflat că interpreții care lucrează, să spunem, în Uzbekistan și cei care lucrează în Sudan și cei care lucrează în Republica Democrată Congo, se pare că au multe în comun. Nevoile lor nu diferă atât de mult. Deci ne-am întrebat dacă nu putem să-i aducem pe toți împreună în situația în care să vorbească între ei prin vir- comunități virtuale. Și poate vă întrebați de ce vorbesc eu folosind uh, cuvânt, adjectivul profesioniști pentru interpreți care nu au beneficiat de o formare. Uh, Uh, dar uh, dacă am timp voi reveni la acest subiect. Că este și acesta un subiect sensibil, într-adevăr. Bun. Deci a, uh, acesta ar fi proiectul pe care l-am elaborat. Și acum, ce facem noi? Noi identificăm necesitățile interpreților care lucrează în zone de conflict, analizăm nevoile la fața locului, întocmim modele de învățământ, facem acest, acest proces de formare în mod virtual, dar și în mod mixt. Am făcut ambele lucruri, cursuri virtuale cu Crucea Roșie și comunitatea internațională, dar se pare că am abandonat, s-a abandonat acea abordare, mai ales în ultimul an Eh, mai degrabă ne-am deplasat la fața locului ca să începem eh, eh, formarea acolo și apoi să continuăm procesul de formare în mod virtual. Noi facem și o evaluare a cursurilor și a competențelor, stabilim parteneriate cu universități locale, deoarece într-un proiect ca acesta Eh, nu există doar o dimensiune umanitară, ci și una de dezvoltare, legată de dezvoltare. Și dezvoltarea înseamnă orice care începe de la nord la sud, trebuie să devină eh, un proces sud-sud, motiv pentru care eh, noi am, avem interesul în a aduce și alte universități alături de noi, universități cu care conlucrăm, de exemplu cea din Cartum ca să-i aducem la zi în acest domeniu. Bun, după ce ieși din acvariu, cum spunea domnul Martinez, lucrurile pot arăta diferit. Poate ați văzut multe din cele ce vă arăt aici, le-ați văzut în presă, dar eu aș vrea să mă concentrez acum asupra modului în care se desfășoară aceste cursuri de formare. După cum v-am spus, noi începem cu analiza necesităților, Da, uh, am o mică problemă cu slide-urile. Bun, începem cu analiza necesităților, după cum spuneam. În cei trei ani uh, în care am fost uh, mai activi, am văzut că nevoile întreprinderilor la fața locului se referă în general la două categorii. În prima, cunoștințele de necesare unui interpret consecutiva și apoi etica. Cine sunt eu, ce rol trebuie eu să joc ca interpret, Mm, care sunt nevoile oamenilor, ce, ce vor ei de la mine și ce ar trebui eu să fac și ce n-ar trebui să fac. Acestea sunt cele două module pe care le-am dezvoltat. Primul modul, după cum spuneam, în legătură cu etica profesiei, avem o uh, descriere aici care ne arată exact conținutul pe care încercăm noi să-l furnizăm și apoi fiecare modul e defalcat, descompus pe activități distincte de învățare. În acest caz, de exemplu, vedeți aici la modulul de etică, specificăm exact care sunt obiectivele noastre, conținutul pe care, uh, agenda, modul în care evaluăm noi competențele și cine sunt profesorii. Aici uh, ne aflăm la Khartoum, în estul Sudanului. Acum două săptămâni chiar am fost acolo, am făcut o activitate de formare de 10 zile cu interpreți care lucrau atât în Cartum, cât și în taberele de refugiați de pe granițele Sudanului, chiar în estul Sudanului. Dar fur, din păcate, n-am putut să mergem acolo din motive de securitate zona de est era mai puțin periculoasă și ni s-a acordat autorizația să mergem acolo. Dacă să vă faceți o idee despre cum procedăm noi. Când am ajuns și totul era stabilit, ni s-a spus că Guvernul Sudului tocmai introdusese o nouă regulă conform cărea noi trebuia să avem o autorizație de călătorie ca să ajungem în Est și noi deja trecusem prin multe uh, eforturi ca să obținem vizele. Deci am pierdut două zile într-un hotel mm. asta a coincis cu perioada în care au avut loc acele demonstrații musulmane după provocarea care, după publicarea caricaturilor deci am, am așteptat pentru emiterea autorizației de călătorie, care, ca prin minune, ne-a parvenit uh, spre uimirea tuturor. Asta poate pentru că noi veneam din partea unei universități. Iată, educație e încă unul din domeniile care par să fie suficient de neutre. Și n-ar trebui să uităm influența pe care noi, ca pedagogi, uh, noi universitățile o putem avea în acele împrejurări despre care vorbesc. După cum spuneam, activități pedagogice, am analizat exact uh, ce scenariu putem să avem acolo. Dacă nu ai mult timp la dispoziție pentru formare, trebuie să pui foarte bine în context lucrurile, că nu ai la dispoziție luni de zile. Să spunem că ai la dispoziție două zile ca să faci ceea ce trebuie să faci. Deci fiecare activitate trebuie fie pusă clar în context, deși avem aceleași obiective, uh, mijloacele sunt diferite cineva de la înaltul comisariat al ONU pentru refugiați uh, poate să aibă altă părere decât cineva de la Kabul, pentru că și activitățile lor diferă, de exemplu, uh, informații despre încălcările drepturilor omului, dar uh, scopul nu se schimbă. Noi vrem să ne asigurăm întotdeauna că interpreții care lucrează la fața locului sunt beneficiază de o activitate de formare și că ceea ce fac ei Mm, înseamnă ceva pentru ei, deci totul trebuie pus în context bun. Nu voi intra în detalii, v-aș arăta mai degrabă exemple în legătură cu modul în care noi comunicăm cu acești oameni. Doamna Canole spunea că telefonul este ubicu și și în Africa telefonul este întotdeauna un, uh, o tehnologie pe care toată lumea o are la dispoziție. Poate în Sudan nu poți intra pe internet, pe când în Kenya poți, dar acestea sunt lucruri uh, de care totdeauna trebuie să ții seama. Deci micile detalii contează. De asemenea, pentru interpreții de la Crucea Roșie, uh, interpreții sunt uh, funcționari, pe când pentru Comisariatul pentru Refugiați interpreții sunt uh, doar uh, uh, contractanți și, și acestea sunt lucruri importante. Câteodată interpreții trebuie să fie anonimi, dar oricum trebuie să treacă prin proces de formare uh, dar trebuie să te asiguri uneori că nu apar poze ale acestor interprete. Deci tot felul de aspecte de care trebuie ținut cont. Iată o listă a cursurilor pe care le organizăm. Și pentru fiecare din aceste activități avem forumuri pe internet cu schimburi de opinii. Bun, nu este ceva foarte, o tehnologie de vârf, dar oricum e o tehnologie accesibilă, la, accesibilă pentru interpreți ca să aibă un forum, să facă schimburi de idei și cei de la Geneva le și răspund la, dacă au întrebări deci le uh, furnizează o, o reacție. Vedeți acolo că profesorii apar cu nume și prenume, dar interpreții rămân anonimi. Oricum, la organizație noi am putut acolo să începem să dezvoltăm comunități de practicieni, de exemplu, cei din partea Natului Comisariat pentru Refugiați, acolo am început deja formarea, toți cei de acolo pot comunica într-o uh, singură zonă. Deci, de exemplu, cineva de la Nairobi poate să vadă ce se întâmplă la Khartoum, dar, în cadrul, dar doar în cadrul aceleași organizații. Deci încă mai există bariere între organizațiile diferite, dintr-o listă de motive în care nu voi intra acum. Deci se poate vedea că la Geneva avem tot felul de modele de uh, predare, ținând cont de fiecare context. Însă e ceva de bază. Noi nu dorim ca cursanții să se confrunte cu probleme legate de conectarea la internet, să descarce dosare uriașe, nu trebuie să printeze toate documentele. Sunt soluții menite să-i ajute. Încercăm pe cât se poate să furnizăm și acces la internet. Bun, sigur că în taberele de refugiați acolo nu există acces la rețeaua noastră, deci am dus computere în Kenya și interpreții sunt foarte motivați acolo, învață în fiecare zi și cu un singur calculator pe care îl împarte toată lumea, toată lumea poate să uh, urmeze aceste cursuri. Deci cred că provocările nu trebuie să devină obstacole, însă pentru asta trebuie văzut exact care este specificul fiecare situații și să te asiguri că abordarea pedagogică în fiecare caz nu e afectată de contextul uh, concret. Ne credem că dacă știm foarte bine cum uh, se poate face procesul de formare, de uh, predare, încă în, doar în câteva zile am putut, poate vă putem uh, da exemple, vă pot da exemple de luare de notițe pentru consecutivă, poate vă interesează. Este un exemplu recent Iată, aveți aici fotografia. E vorba de mm, formare, de utilizare a telefonelor mobile. Iată, se fac poze cu notițele de consecutivă și se, acestea se pun pe internet, se trimit la Geneva și se primește și reacții. Iată, exemple din fazele inițiale, iată, participanții scriau încă foarte mult aici deja. Avem un exemplu după un discurs de două minute și jumătate. Acestea sunt notițele unui, una din participanții la cursul din Khartoum de acum câteva săptămâni. E vorba de o studentă vorbitoare de uh, limbă arabă, somaleză, deci se scrie de la uh, dreapta la stânga. Era vorba de un uh, discurs despre faptul că satul lor a fost atacat, că oamenii erau speriați, strigau, fugeau, vedeți uh, imagini. Și iată acum, un, un, unele din aceste fotografii sunt, le utilizăm cu uh, sau pentru studenții noștri din Geneva, ca să vadă că pot exista diferențe culturale, dar uh, acest proces nu trebuie să țină seama de ele. Luarea de notițe este universală. De asemenea, uh, folosim și resursele altor organizații, cum ar fi, iată, Fundația Don Bosco, vedeți în imagine, aici știm că interpreții noștri pot utiliza resursele lor. Doream doar să vă arăt această fotografie, pentru că s-a vorbit aici de emoții, dar nu voi intra în detalii. Vă spun doar că uh, am, avem și pentru aceste situații abordări pedagogice pe care le putem utiliza atât la fața locului cât și la distanță. Aici uh, locuiesc interpreții, ca să vă faceți o idee. Eu sper că am reușit să găsim un echilibru. Suntem o, să avem o busolă pentru viitor, suntem optimiști. Uh, credem că cu ajutorul acestor tehnologii avem o, o influență. Avem uh, mulți participanți online, chiar în acest moment sunt peste 100 și dintre aceștia uh, foarte mulți sunt interesați să continue să aibă un certificat în așa numitul interpretariat uh, umanitar și noi sperăm că la anul vom avea acest uh, program online. Totul va fi virtual, dar sperăm ca totul să se desfășoare conform uh, celor mai înalte standarde ale profesiunii noastre. Mulțumesc pentru atenție! I think the... Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că acum rolul uh, prerogativului uh, intră în joc. Mai avem timp de întrebări, da, dar foarte pe scurt. Trei întrebări subcinte, vă rog. Harry, please. Harry. Aș dori să adresez o întrebare Caterinei. O să vorbesc chineză. Sunt membru al Universității de la Shanghai. Dumneavoastră ați uh, spus că doriți să sporiți participarea la cursurile virtuale. Aș dori să vă întreb dacă o să fie incluse și universități din afara Uniunii Europene, cum ar fi universitățile din China, precum a noastră. Dacă răspunsul este da, aș dori să aflu mai multe amănunte despre modul cum se va întâmpla și dacă îmi puteți furniza și datele de contact ale persoanelor uh, care se ocupă de acest uh, subiect pentru a uh, ne da seama dacă suntem eligibili să facem o cerere de finanțare, fiindcă atunci, sigur, noi suntem gata să cumpărăm produsele europene. Danke, Harry. Ganz, ganz kurze Mulțumesc foarte mult. Un răspuns succint, dacă îmi permiteți. Specificațiile tehnice pot fi obținute la nivel bilateral, prin discuții cu Caterina, în ceea ce privește finanțarea, deocamdată nu există nicio posibilitate în acest sens. Finanțarea este accesibilă doar statelor membre ale Uniunii Europene și eh, țărilor candidate. Aș dori să adaug și eu ceva spre doamna Dara Lepuran. Așa cum am spus mai devreme, ne uh, luăm în vedere, avem în vedere posibilitatea de a extinde area universităților. Depinde și de disponibilitatea interpreților, fiindcă e necesar, uh, sunt necesare comentariile la activitatea interpreților. Încă două întrebări. Susana mai întâi. Voy a hablar en español. Felicitaciones a todos los miembros del panel, que ha sido sumamente interesante. Mulțumim. Dacă îmi permiteți să vă vorbim în, spa- în spaniolă, am o întrebare scurtă pentru Barbara. Aș vrea să știu din ce motiv ați decis să schimbați de la o, un e-training complet electronic și acum să începeți sesiunile de formare personalizate și numai după aceea să treceți la procesul de predare virtuală. Mulțumesc! We did a very thorough evaluation of... Am uh, evaluat uh, foarte amănunțit ambele uh, moduri virtuale și am ajuns la concluzia că mediul uh, era foarte complex pentru interpretarea una, umanitară și că existau foarte multe aspecte care uh, nu puteau fi acoperite prin această modalitate, prin acest mod. Este vorba și de, uh, e vorba de traume, de oboseală și modul în care acestea afectează calitatea interpretării și modul în care se schimbă rolul interpretului atunci maniera combinată este oferă un avantaj în plus, nu numai că formăm interpreții, nu ar fi suficient, trebuie să formăm și utilizatorii acestui serviciu, fiindcă și acest lucru este foarte important. Mă bucur foarte mult să vă spun că în, pe unde am fost în ultimele opt luni am reușit ca uh, toți, toate persoanele care utilizau interpretarea să participe la aceste seminarii. Am discutat despre chestiuni legate de etică și toți au fost foarte bucuroși să afle mai multe despre interpretare, iar în toți anii mei de experiență ca interpret în cabină, aș fi vrut ca utilizatorii eh, finali să fie mai atenți la nevoile noastre iar acest lucru nu se poate face prin uh, metodologia virtuală. Uh, Noel. Mulțumesc. Barbara. Nu sunt interpret, dar doresc să devin interpret. Mă pregătesc în acest sens, citind uh, foarte multe lucrări despre Uniunea Europeană și alte organizații internaționale. Am găsit Speech Depository, acest depozit de discursuri pe care doresc să-l, să-l folosesc. Nu sunt înscris în nicio universitate, dar aș dori să-mi uh, fac mâna, ca să spun așa, și să utilizez această resursă, se poate. Υπάρχει μία steering committee. Υπάρχει μία steering committee. Într-adevăr, există un uh, comitet director uh, care care se ocupă de um, Speech Repository, această bază de date a discursurilor, pen, în ceea ce privește utilizatorii și accesul. Din, din păcate, această categorie în care te încadrezi nu are acces la această resursă. Cred că ne-am confruntat și noi la EMCI cu această problemă și uh, o să vă prezint uh, um, punctul meu de vedere privind uh, această bancă, bază de date a discursurilor, există și probleme de drepturi de autor. Uh, ne-am aplecat asupra acestui subiect de o vreme deja, dar nu am găsit o soluție mul- mulțumitoare. Situația este complexă, nu este vorba de reavoință, e vorba de chestiuni legate de drepturi de autor. Și în ceea ce privește speech repository, poate mai puțin, dar în ceea ce privește uh, băncile de discursuri înființate de universități, formatorii noștri nu doresc ca discursurile lor să ajungă pe internet. Uh, deci trebuie să ținem cont de aceste constrângeri. Mi s-a spus că aceasta este ultima contribuție, dar înainte de a trece la remarcele de închidere, vreau să dau cuvântul domnului profesor Weiss, Doamna Cosmidu, în numele domnului profesor Selim Lecaj, lector al Universității Saint-Joseph, uh, care, din păcate, din motive de doliu în familie, nu poate să fie prezent aici. Vreau să vă înmânez medalia universității. Mai e nevoie să vă spun de ce, atunci o să vă spun acest lucru în arabă, limba mea maternă. Vă rog să vă puneți căștile. Olga Cosmidu caută interpreți așa cum căutăm uh, scoici rare pe plajele lumii, pe plajele Libanului și sperând să găsim astfel perla rară Iată, ne-a vizitat doamna Cosmidu la școala de interpreți de la Beirut, a păstrat după aceea contactul cu noi. Dorim să-i mulțumim și să ne manifestăm calda recunoștință. chers collègues et amis. Dragi colegi și prieteni, iată-ne la sfârșitul acestei conferințe. Încă o dată vă spun că pentru prima dată s-au întâlnit toți actorii din mediul interpretării într-o incintă mai mare decât Uniunea Europeană, mai mare decât Uniunea Europeană și țările candidate, cu celelalte mari limbi, reprezentanții marilor limbi și alături de uh, prietenii noștri, colegii noștri, directorii unităților de interpretare și este foarte important, ne dăm seama, ca toată lumea să stabilească punți de legătură. Avem alături de noi mari specialiști, le mulțumim tuturor, le mulțumim domnilor lor, ei nu sunt interpreți, dar au avut bunăvoința să ne facă prezentări foarte interesante, care ne-au îmbogățit. Este într-adevăr o avuție să beneficiem de punctul de uh, vedere a celor care sunt în afara agvarilor, pentru care, pentru persoane pentru care noi suntem un uh, Uh, subiect de cercetare. Este extrem de important acest lucru. Mulțumesc AIC pentru că a avut bunăvoința să se alăture acestei reuniuni foarte importante, după părerea mea. Mulțumesc tuturor celor care au venit de departe, fiindcă au înțeles însemnătatea acestei prime conferințe, acestei conferințe de acest tip. Sper că cercul nostru va continua să se mărească și vom menține legătura, fiindcă într-o, într-o lume globalizată, cercetătorii nu pot să rămână în colțul lor, universitățile nu pot să rămână în colțul lor, iar interpreții și organizațiile internaționale sunt nevoiți să recunoască faptul că, că coexistă în interdependență. Iată de ce noi, în această conferință, am introdus o mare noutate, e vorba de faptul că am extins formarea virtuală pentru a include nu numai universități din, din țările membre ale Uniunii Europene, e, un proces încununat de succes până acum, e vorba de instituțiile europene, Comisia Um, Parlamentul și Curtea de Justiție, am încercat să ieșim din afa- în, în afara uh, sferei Uniunii Europene și să includem și alte organizații internaționale. Am deja două organizații internaționale care au um, avut bunăvoința de a participa. Acum trebuie să desfășoare o analiză tehnologică pentru a vedea dacă au echipamentul general, dar și-au manifestat uh, bunăvoința în acest sens. E vorba de Departamentul de Stat American și Consiliul Europei, cărora le mulțumesc. Cred că va fi foarte interesant pentru interpreți această colaborare. Cu cât suntem mai deschiși, cu cât înțelegem mai bine problemele celorlalți, cu atât uh, lumea noastră va găsi sinergii care ne vor fi utile tuturor în afară de toți acești actori, am avut alături de noi membrii ai reprezentanțelor uh, permanente corpului diplomatic, fiindcă nu este vorba doar de țările candidate care își dau seama cât de importantă este interpretarea, ci în egală măsură alte țări cărora le mulțumesc din inimă. Iată, am avut uh, reprezentanța diplomatică a Rusiei, Chinei, alături de noi, și altele care sunt alături de noi astăzi. Sper că după ce veți pleca, asta după prânzul care va fi servit afară, veți lua cu dumneavoastră imaginea acestei profesii care este în perpetuă evoluție, o profesie care, dacă nu a reușit să dobândească un statut și recunoaștere în ceea ce privește noțiunea de interpret de conferință, ceea ce este esențial, are totuși recunoașterea tuturor celor care folosesc uh, rezultatele acestei munci. Este vorba de o muncă care se bazează pe cooperare, pe transmiterea unui mesaj, o muncă de adâncă diplomație, așa cum, uh, se, cum erau uh, interpreții dragomenii din Imperiul Otoman rectorii universităților care au venit aici, neștiind la ce să se aștepte, întrebându-se poate ce caută el la o reuniune atât de tehnică. Sper că au înțeles că Uniunea Europeană nu i-a invitat, fiindcă au un departament de medicină excelent sau, sau o facultate de drept excelentă, ci fiindcă Uniunea Europeană este interesată de universitățile lor, fiindcă au un uh, departament de interpretare foarte bun și că este foarte important acest lucru pentru universități și pentru noi toți. Cred că acest mesaj trebuie să fie transmisă mai departe autorităților dumneavoastră. Sper că data viitoare vom avea posibilități și mai ample de a stabili contactul și înainte de a trece la prânz, vă rog să îmi permite să vă spun că dacă îmi pot spune că eu sunt eu am născut ideea acestei reuniuni, vreau să vă spun că nimic din uh, acest eveniment ce vedeți aici nu s-ar, n-ar fi putut fi posibil fără colaborarea acestor două doamne de lângă mine, care merită aplauzele dumneavoastră. Ele și echipele lor au pus la punct totul, de la conținutul programului până la invitațiile adresate oratorilor, până la rezervarea camerelor de hotel, uh, iată, prânzul, cina, totul s-a ocupat de absolut tot și să știți că nu a fost deloc ușor. Înainte de a încheia, dați-mi voie să uh, chiar dacă nu sunt prezenți, sper că vor fi pe viitor. Vreau să mulțumesc vicepreședintelui doamnei comisar și secretarul domnului secretar general, care mi-au dat uh, mână liberă de a organiza acest eveniment și vreau să mulțumesc interpreților noștri care uh, unii dintre ei, cei cu care am discutat, mi-au spus că sunt extrem de bucuroși că au prilejul de a interpreta la o reuniune care are ca subiect uh, profesia lor. Poate că după o perioadă în care au avut uh, și situații mai dificile, când au primit discursul, când uh, au avut discursuri citite rapid, uh, se bucură să observe că instituția le recunoaște munca. Și mulțumesc Departamentului de Programare pentru această echipă excelentă pe care ne-a oferit-o. Mulțumesc domnului Oli Solanco și șefului Direcției de, de Interpretare. Vreau să mulțumesc celor de la LSU, echipei web, Filip de Rider și Bernard Gevart. Vreau să mulțumesc DG ITEC, care ne sprijină în proiectele noastre de extindere tehnologică. Vreau să mulțumesc tuturor asistenților de la DG Inte care s-au mobilizat pentru a vă primi pe dumneavoastră și care s-au comportat exemplar. Vreau să mulțumesc mai ales echipei eh, Direcției de Sprijin acordat multilingvismului și eh, tuturor eh, celor care lucrează atât de Izabela Quatroti și a unității de comunicare. Iată, am văzut astăzi ce înseamnă punerea în practică a sinergiilor Cred că putem să um, luăm acest eveniment ca un exemplu extraordinar al sinergiilor. Haideți să aplaudăm pe toată lumea! Iar acum Haideți la prânz, vă rog. Vă urez tuturor uh, drum bun. Sunt foarte mândră și foarte fericită că am organizat acest eveniment și că ați fost prezenți aici.